Bien, mesdames, messieurs, gagnez vos places, s'il vous plaît, que nous puissions reprendre nos travaux. Monsieur Colmel a la parole. Domnul Kölmel, mulțumesc, domnule președinte, este destul de târziu și pentru a economisi puțin timp, vă propun să ne gândim dacă nu am putea să sintetizăm, să aglutinăm diferite voturi, pentru că cred că majoritatea va vota în favoarea ma majorității voturilor. Deci dacă am putea să le um, luăm în comun, poate am putea să mai câștigăm timp. Merci pour cette contribution. Mulțumim pentru această contribuție, domnule Kölmel. D'abord, je voudrais m'assurer que vous avez glissé. Mai întâi vreau să mă asigur că ați introdus cardurile de vot în uh, aparate. Vom uh, face un vot de probă. S-a deschis votul. C'est un test. Testăm. Să vedem cum funcționează. C'est le test, c'est pas un vote. Testăm. ah. Il manque deux voix. Încă două voturi lipsesc. Doi colegi care și-au introdus uh, uh, cardurile în aparat n-au votat. Doi din, două persoane au introdus cartela de vot, dar nu au votat. Bun. A, eu am votat, n-a mai rămas decât o singură persoană. S-a închis votul. Mai întâi, trebuie să uh, ne prezinte domnul Gaier trei transferuri referitor la bugetul pe 2017, secțiunea a treia, Comisia. Domnul raportor general, vă rog. Puteți să ne faceți un rezumat? Credeți că putem să votăm uh, cele trei deodată? Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, avem uh, trei transferuri de uh, mijloace diferite și volumul este foarte diferit. Este vorba despre uh, 12, transferul 12, care are legătură cu bugetul administrativ. Comisia solicită uh, finanțe pentru școlile europene din Frankfurt am Main, pe care dorește să le uh, sporească cu 4,6 milioane de uh, euro și banii să se ia din rezerva administrativă. Negocierile dintre uh, Comisie și Banca Centrală Europeană cu privire la participarea și contribuția la costuri în ceea ce privește școlile europene nu a ajuns la un rezultat de succes până acum. Putem să ne întrebăm care este motivul și când uh, se preconizează finalizarea acestora. Celelalte două categorii se referă la categoria 4, deci politică externă, și, de asemenea, pe de o parte se vorbește de transferul de 13 milioane de euro din instrumentul contribuirea, contribuția la stabilitate și pace, deci instrumentul de, de politică de vecinătate, pentru a umple și uh, fondul fiduciar pentru Africa și apoi este vorba despre un transfer la categoria 4 care se referă de fapt la 3 transferuri pentru că este vorba de o sumă mare, 184 de milioane în ceea ce privește angajamentele și 143 de milioane uh, credite de plată. Aici este vorba despre consolidarea asistenței umanitare de la rezerva pentru asistență umanitară și uh, catastrofe umanitare în cornul Africii. Probabil că nu va putea fi evitat, dar uh, putem să uh, mai limităm consecințele. Putem fi de acord cu toate trei. Am o întrebare însă pentru comisie. Transferul 15, 16, 17, deci aceste transferuri, am înțeles că banii vor veni din două surse diferite, însă transferurile 16 și 17 sunt uh, cam tot pe acolo. Vin de la titlul 40042, uh, rezerva pentru uh, asistență. De ce vorbim aici de două transferuri diferite? Nu ar fi mai simplu să se facă un singur transfer? Dar din punctul de vedere al conținutului nu am niciun fel de obiecție pentru cele trei. Bien, au total, nous avons cinq virements. Deci avem cinci transferuri. Credeți că le putem vota în bloc, domnule Gaier? Vous avez un avis favorable sur chacun de ces virements. On peut gagner du temps. Da, am putea câștiga ceva timp. Comisia de acord? Nu? Nu sunteți de acord. Bun, primul dintre aceste transferuri. Comisia Europeană, aveți precizări? Un răspuns la întrebarea domnului Gaier, care nu înțelegea de ce sunt două transferuri pe aceeași linie bugetară? Da, foarte pe scurt, pentru a răspunde la întrebarea domnului Gaier. Întrebarea era de ce avem două propuneri de transfer pentru situații de criză. Este o cerință a regulamentului financiar. Fiecare criză trebuie să fie tratată individual cu o propunere de transfer individuală pentru autoritatea bugetară. Evident că altfel le-am fi luat la oaltă. Um. 15... Nu, întrebarea este 15, 16 și 17 se referă la aceeași criză, criza umanitară din cornul Africii. Și luați banii din două surse diferite din fondul de rezervă pentru situații de urgență și din asistența preaderare. Prima sursă este împărțită iarăși în două și nu înțeleg de ce. Nu vreau să încetinez procedura, dar am o întrebare, mă rog, de specialitate. There are three transfers because there are... Sunt trei transferuri pentru că e vorba de trei crize diferite. Cornul Africii, prima, Irak, a doua și al, al treilea, Siria. Poate că e o confuzie care decurge din faptul că există o sumă mică de transfer propusă de comisie din partea uh, Fondului pentru Preaderare instrumentul pentru preaderare și asta ține la cele uh, trei transferuri. Da, bun, mulțumesc, am înțeles. Voilà. Alors, je vais mettre Președintele, să punem la vot primul transfer, numărul 12. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Tout le monde a voté A votat toată lumea. Il y a une carte qui ne vote pas. O cartelă care nu votează. Bun, s-a închis votul. 26 de voturi pentru, 3 împotrivă și se adoptă acest transfer. Trecem acum la următorul transfer, numărul 14, bară 2017. S-a deschis votul. Să a votul. Se adoptă 22 de voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri. Trecem acum la transferul numărul 15, bara 2017, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 26 de voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere. Transferul numărul 16, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 27 de voturi pentru, o abținere. Și, iată, am ajuns la ultimul, uh, transferul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 de voturi pentru și o abținere. Nimeni împotrivă. Nous allons maintenant entendre M. Tarant. Acum îi dăm cuvântul colegului Taran pentru transferurile referitoare la celelalte secțiuni. Sunt șapte solicitări care nu trebuie neapărat să fie votate având în vedere sumele în joc. Domnul Taran, aveți cuvântul. Thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, conștient că am avea mai mult, am putea avea și mai multe transferuri decât acestea. Cu toate acestea, trebuie să subliniez, în contextul experiențelor noastre recente cu transferurile pentru Comitetul Regiunilor, că un buget e mai mult decât o prevedere. O prevedere e ceva care s-ar putea întâmpla, uh, ținând seama de eventuale evenimente. Însă bugetul reprezintă un angajament, e mai mult decât o prevedere. Și uh, trebuie să ne asigurăm că rezultatul va fi la înălțime. Și asta zic eu că e o chestiune mai degrabă filozofică pe care comisia noastră trebuie să o lămurească. Fără de care, bun, ca să vă prezint așa modificările importante la Curtea de Conturi, la cheltuieli, uh, totalul pentru cele șapte transferuri e 462.000 de euro, din care 45 sunt acordate pentru cheltuieli de reprezentare și entertainment. Instituția afirmă că e un proiect pentru care nu se prevăzuseră fonduri pentru uh, uh, celebrarea din 2017. Uh, Acum, bun, eu înțeleg uh, de ce a fost ales uh, președintele în Estonia, că lui plac foarte multe petreceri și e clar că are nevoie de fonduri pentru asta. E păcat că o astfel de petrecere costă 60 de mii. Și că un centru pentru copii primește doar de mii de euro pentru a acoperi cheltuielile suplimentare de hrană și bucătărie. Eu mă gândesc că ar trebui să acordăm mai mulți bani pe viitor copiilor. Și în ce privește restul, haideți să am o, o actitudine pozitivă și vă cer să votați pentru acest tip de transferuri. Thank you. Yeah, the translator has lost Domnule președinte, nu mai aveți microfonul. Da, vă cer scuze. Deci noastră ați făcut comentarii la cele șapte transferuri. Da? Ați terminat. Aceste transferuri nu necesită neapărat un vot formal, având în vedere sumele în joc. Putem considera că și Comisia de Bugete le adoptă drept urmare a avizului din partea raportorului? Nu? Vreți un vot? Da, nici vot nu vreți. Bien, mais il faut, il faut un certain nombre de... Non. Eh bien, nous allons voter. Alors... Bun, atunci vom vota primul. Sau să votăm și în bloc? Domnul Finci, acceptați să votăm în bloc. There are some to which I would object, but there are, there are some which are just ordinary, so... I would, I would much prefer to do them individually. Aș prefera să le votăm individual. Sau cum vreți noastră. Noastră sunteți președinte. Și mă las la mâna dumneavoastră. Președintele. Păi eu vreau să orientez dezbaterile și să permit tuturor să ia cuvântul și să favorizăm diversitatea, pentru că suntem o instituție profund democratică, așa că nu vreau să ieșiți din sală și să fiți supărat. Haideți să, le, să votăm pentru primul. Primul transfer. 03A17. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă 24 pentru, 3 împotriva. Trecem la 04A17. S-a deschis votul. A votat toată lumea? N-a votat toată lumea, dar oricum s-a închis votul. 22 de voturi pentru, 3 împotriva. Trecem la 06 a 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 3 împotriva. 07 a 17. S-a deschis votul. s închis votul. 24 pentru, 3 împotrivă. Și trecem acum la 08 a 17, s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 3 împotrivă. Tocmai am votat deci 08, dar am sărit peste 05 a 17. Deschid votul la 05 a 17. Mulțumesc, s-a închis votul, 24 pentru, 3 împotrivă. Și iată, ultimul transfer, 09 a 17. S-a deschis votul. monde a voté? A votat toată lumea? Nu? Scrutin e clos. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 3 împotrivă. Très bien. Nous passons... Foarte bine. Și trecem acum la creditele referitoare la clădiri. Ați luat cunoștință de raportul doamnei Monica Holmeier? Domnul Tarand a evocat două transferuri, dar care au ajuns uh, prea târziu la Comisia pentru Bugete și nu vom vota decât pe 30-31 august. Vreați să mai explicați ceva? Atunci vă rog, aveți cuvântul, domnule Tarand. If you advise me to put them on 31st... N-ar fi mai bine să le votăm pe 31 august, uh, pentru că astăzi uh, e foarte greu. Pentru că altfel tare mie că o să ajungem uh, cu un raport de la Curtea de Conturi. Și Elmar Bro cred că ești de s-a născut Parlamentul. Și vă rog să mă opriți, domnule președinte, dacă puteți. Non, mais écoutez, nous, en, nous en resterons là, puisque de toute façon, le vote interviendra le 30 ou le 31 août, à l'occasion de nos réunions de rentrée. Bun, deci pe 30 sau 31 august. Acum vom vorbi despre politica imobiliară, 12 operațiuni, mai întâi două care vizează Serviciul European de Acțiune Externă. Mai întâi o achiziție pentru delegația UE în Columbia, unde clădirea este închiriată împreună cu Finlanda. Aveți întrebări în ce privește această propunere care se bucură de un aviz favorabil din partea raportorului și a doamnei Holmeier? Nu sunt întrebări, supun la vot. Vot electronic, s-a deschis votul. Scrutin e clos. S-a închis. Se adoptă cu 21 de voturi pentru două abțineri. A, A doua operațiune, delegația europeană din Ghana. Aici uh, sediul va fi împărțit cu Germania. Aveți favorabil la raportorului, nu sunt întrebări, supun la vot, a deschis votul. S-a închis. 23 de voturi pentru, 3 împotrivă. Am terminat cu voturile. Îmi pare rău că nu am fost uh, mai directiv și adoram mai mult decât trebuia, dar era din cauza că subiectele de tratat erau foarte importante. Mai avem altceva pe ordinea de zi. Nu, următoarea întâlnire are loc pe 30 și 31 august, apoi pe 14 septembrie și vă urez vacanță plăcută. Ședința se suspendă. Également.